întrebare orală referitor la pescuitul de macro în Atlanticul de Nord-Est și o întrebare referitoare la un alt pește. Ce? Is Mr. Gallagher is not here, apparently. Se pare că domnul Gallagher nu este în sală. Cât de tipic din partea dumnealui. Domnul Tadechi este... Domnul Cadec. This is just like a real plenary. Este ca o plenară adevărată. Um, Mr. Mato. Domnul Mato. Da, domnule președinte, aici sunt. Eu, nu sunt muy, muy partidario de leer. Nu sunt uh, foarte mare fan al cititului unor uh, discursuri în plen, dar având în vedere circumstanțele acestei, acestei dezbateri, de ce nu? Domnule președinte, este o dezbatere comună, deci uh, doresc să mă concentrez asupra pescuitului. În primul rând, regret absența Comisiei pentru Pescuit, dar cred că cu, atât mai, cu cât mai mult o regretăm, pe de altă parte putem să o salutăm pentru acordul atins uh, una, în această seară. Este o ocazie specială pentru mine pentru că Problema pescuitului nu este ceva nou. Au existat o serie întreagă de inițiative și pot să vă spun că Parlamentul European a avut foarte multă răbdare uh, cu, pe acest subiect. Am însă câteva întrebări. De ce încă nu am ajuns la un acord uh, referitor la tacuri? În plus, când este vorba de macro, problemele sunt foarte grave. De asemenea, mă întrebam de ce am putut să oferim uh, cote de pescuit uh, Irlande, mm, unor state terțe, dar nu, uh, de exemplu, Norvegiei. De asemenea, mă întreb de ce Comisia acceptă când unele state nu respectă, um, nu respectă regulile, pe când uh, la alte state închide un ochi. De ce aceste standarde duble? Uh, thank you very much, Mr. Mato. The next... Vă mulțumim, domnule Mato. Urmează doamna Rodust. Who's just arrived, I think.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 I give the floor to Miss, Mrs. Bilbao. Are cuvântul doamna Bilbao Barandica. Doamna Bilbao, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i urez mult succes, doamnei comisar, pentru că este foarte bine că am încheiat această, acest acord cu insulele Feroe, însă avem nevoie de mai multă transparență, mai multă participare și date științifice. Pentru că nu putem accepta ca Islanda să crească în mod unilateral cotele cu 23%. Nu se poate așa ceva vasele europene și cele din țara bascilor nu au cote suficiente, însă ele trebuie să crească pentru ca uh, activitatea de pescuit să poată fi dusă în mod durabil. De aceea solicit Comisiei să facă ceva împotriva Islandei. Și ce să facă? Poate fi vorba de sancțiuni, de exemplu. Și aș dori să întreb uh, guvernul spaniol dacă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 Islanda a avut uh, probleme în timpul crizei, a solicitat ajutorul Uniunii Europene și um, um, însă noi uh, în același timp am solicitat uh, am solicitat anumite condiții. Islanda în 2010 a încălcat toate acordurile. A prins 100.000 de tone de macrol și a pus în pericol um, o bună parte din stocul de macro uh, din uh, această zonă. Este clar că acum Islanda o ia pe un drum separatist. Trebuie să luptăm împotriva acestui lucru, astfel încât flotele noastre de pescuit să nu trebuiască să sufere și mai multe dezavantaje. Acordul cu insulele Feroe și cu Norvegia ne bucură, chiar dacă trebuie să vedem că foarte multe cote au mers înspre state care nu fac parte din Uniunea Europeană. Este foarte important să, ajungi, să avem un acord cu Norvegia. Este foarte important și ca Norvegia să aibă o claritate în ceea ce privește cotele sale în Marea Baltică, acolo unde avem uh, uh, zone comune de pescuit dacă norvegenii sunt, când norvegenii vor fi fost de acord, calea s-a deschis astfel încât pescuitul să înceapă, uh, dar va putea să, va fi nevoie de standarde suficient de ridicate pentru a putea obține certificarea. Asta este o precondiție astfel încât pescui, pescarii din uh, Mecklenburg-Vorpommern să aibă un viitor mai bun. Rezultatul la care s-a ajuns este unul pozitiv. Thank you very much, uh, Mr. Kuhn. The next speaker is Mr. Milana. Grazie, signor Presidente. <clears throat> Signor Presidente, onorevoli colleghi, intanto grazie. Mulțumesc, domnule președinte.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 reanalizăm lucrurile și să existe un nou regulament referitor la controle. Asta ar putea ajuta Parlamentul și statele membre să aibă o politică regionalizată în acest domeniu. Aș dori să spun că Comisia are o poziție pozitivă față de această, acest acord. Este vorba de aspecte tehnice, dar sunt, se schimbă elemente um, cât se, care sunt foarte importante. Din punctul meu de vedere, nu se acceptă, um, nu se respectă um, prevederile de până acum. Mulțumesc, domnul Dușec. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport este baza pentru politica externă. Este nevoie ca Uniunea Europeană să își poată pune în aplicare politicile, altfel orice fel de negocieri sunt lipsite de importanță. Doar o politică echilibrată poate să mențină politicile noastre actuale pentru generațiile viitoare. În ceea ce privește schimbările climatice, de multe ori peștii migrează deci este nevoie de monitorizare. Iar protejarea speciilor trebuie să fie una reală și nu numai sub forma unor declarații. De aceea aș dori să fac apel la Comisie să acționeze. De asemenea, este, nevo- este nevoie ca companiile de pescuit să fie stimulate astfel încât să folosească uh, metode și uh, echipamente care să ne permită să scădem uh, volumul uh, de uh, pește aruncat înapoi în mare. Eu am susținut pescuitul durabil de când sunt la Parlamentul European și sper că acest raport va fi votat. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Duze. Urmează domnul Dan Nelis. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, aș dori să mulțumesc um, colegei Meissner pentru buna cooperare și să o felicit pentru raportul foarte bun. Directiva pentru organizarea și gestionarea integrată a zonelor cotier de coastă este, este un element esențial. Sectorul uh, maritim, albastru, ar trebui să contribuie la crearea a mai mult de un milion de noi locuri de muncă. Biotehnologiile, turismul legat uh, de mare fac parte din acest sector promițător. Sperăm că acest acord va facilita uh, investițiile, mai ales în ceea ce privește zonele transfrontaliere. Dacă nu prevedem un sistem comun de gestiune a regiunilor uh, de coastă, uh, creșterea albastră nu va fi reală. Creșterea uh, haotică în această industrie reprezintă un risc pentru acest mediu care în zona Mediteranei suferă, de pe suferă deja de pe urma activităților umane. De aceea uh, solicităm ca în directivă să se specifice clar condițiile utilizării ecosistemului și să se pună uh, în aplicare elemente pentru uh, protecția acestor zone. Statele membre ar trebui să dețină o viziune comună pentru utilizarea resurselor și pentru protecția mediului. De asemenea, am formulat o propunere pentru a garanta utilizarea publică și încheie imediat, domnule președinte, a fondurilor pentru, fonduri, pentru activități de uh, agrement. Mulțumesc, spune președintele. Am să vă rog să vă respectați timpul de intervenție, dacă nu vă voi întrerupe microfonul. Urmează acum, pentru un minut, domnul Salavracos. Chirie Proedre, η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και ο θαλάσσιος Mulțumesc, domnule președinte. Politica integrată a mării și programarea activităților maritime pot și trebuie să devină instrumente pentru creștere, pentru ocupare și pentru strategia 2020. Uniunea Europeană, în aceste momente dificile, trebuie să pună accentul pe dezvoltarea activităților maritime, care aduc o valoare adăugată europeană de aproximativ 500 de miliarde de euro. Este foarte important să existe o coordonare a diferitelor acțiuni la nivel uh, politic pentru a optimiza um, activitățile pe, în favoarea cetățenilor europeni. O să felicit pe doamna Meissner pentru că este vorba de o inițiativă foarte importantă pentru realizarea unui plan de gestiune la nivel european. Este indispensabil ca Uniunea Europeană să își dezvolte activitățile în, zon, în ceea ce privește securitatea, zonele exclusive economice, zonele de coastă și resursele maritime. Thank you very much, Mr. Salavrakos. Next speaker is Mr. For one minute. Elnök úr, tisztelt kép... Mulțumim, domnule Salavrakos. Mulțumesc, domnule președinte. La ora actuală se pescuiesc mai mulți pești decât uh, cresc Asta pune în pericol ecosistemele maritime. La ora actuală, prea multe stocuri de pește sunt suprapescuite, 80% în Marea Mediteraneană și aproximativ 70% în Atlantic. Aș dori să vă ofer perspectiva, um, perspectiva maghiară. Este, a venit momentul să facem în așa fel încât uh, totul să meargă bine. Trebuie să aducem uh, stocurile de pește la un nivel durabil și pe termen uh, lung să oferim uh, alimente sănătoase populației. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Banchi, mai ales pentru că v-ați respectat timpul. Urmează domnul Carona un minut. Domnule președinte, textul pe care l-am pregătit este unul bun. Acum o jumătate de oră spuneam că trebuie să ne protejăm mai mult uh, mările. Suntem pe cale să revenim, să revenim la uh, asupra celor spuse. Până acum nimeni nu s-a ocupat de faptul că trebuie respectată interdicția de a pescui la o adâncime mai mare de 1000 de metri. Ce mă uimește este că Consiliul lipsește. Președinția cipriotă, lituaniană, elenă, niciodată nu au uh, dorit să ducă o dezbatere pe acest uh, subiect. Cred că lăsăm prea mult uh, spațiu de manevră lobby-urilor care au interese în această zonă. Vă mulțumim. Trecem la procedura intervențiilor spontane. Am uh, foarte multe solicitări de intervenții. Îmi cer scuze față de cei care nu vor reuși să intervină. Doamna Pietikainen, domnul Bonanini și doamna Flașicova. Începem cu doamna Pietikainen. Aveți un minut, doamna Pietikainen. Mulțumesc, doamnă președinte. Speciile care cresc în mare sunt suprapescuite. Ele și care, sunt, uh, care cresc la mare adâncime Uh, ele uh, ajung foarte greu la maturitate, mai ales uh, speciile mai mici de rechin sunt în pericol. De aceea, pe lângă traulere, s-a făcut o adăugire la lista de specii vulnerabile. La Parlament, EUn Multă lume consideră că asta va pune în pericol viața um, pescarilor și modul în care pot ei să-și exercite activitatea. Trebuie să vedem care va fi efectul asupra pescarilor însă ar trebui să luăm în considerare diferitele alternative la acest uh, lucru. Norvegia folosește alte metode mult mai prietenoase cu mediul. Mulțumesc, domnul Bonanini. Mulțumesc, domnule președinte. Impactul negativ asupra să vă rog, uh, spune președintele, să vă ridicați în picioare. Impactul negativ asupra ecosistemelor vulnerabile în, ap în apele de mare adâncime sunt uh, incalculabile. Se distrug ecosisteme și specii în întregime, habitatele lor uh, și așa mai departe se pune sub semnul întrebării echilibrul uh, sistemului maritim. Resursele ar trebui să facă obiectul unei, uh, să fie supuse unei gestiuni uh, durabile. Datoria noastră este să punem capăt practicilor distrugătoare. Trebuie ținut minte că um, ecosistemele sunt legate între ele și un impact asupra unui ecosistem va avea un impact și asupra unui altuia și va avea un impact și asupra pescarilor. Trebuie să luăm uh, măsuri pentru a putea proteja sistemele uh, maritime. Uh, trebuie de asemenea să protejăm biodiversitatea. regulă, mulțumesc foarte mult. Urmează doamna Flașicova Benova. Aveți un minut. Cieľom predmetného návrhu je riešiť zásadné problémy tohto druhu rybolovu, ktorými sú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 Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim doamnei Flașicova. Încheiem dezbaterea pe acest uh, subiect. Uh, votul va avea loc după această dezbatere. Ok. Trecem la următoarea dezbatere. Este raportul doamnei Cartia Sabal Rubial referitor la liniile directoare pentru bugetul 2015. Îi dau cuvântul imediat doamnei raportor pentru 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Este o plăcere să mă aflu aici